în delegațiile parlamentare. Acestea vor fi listate în curând și dacă până la sfârșitul ședinței de astăzi, atunci aceste numiri și modificări vor fi adoptate.